comisiei punerea în aplicare a articolului douăzeci aliniatul doi din directiva privind serviciile și a articolului opt aliniatul trei din directiva privind drepturile consumatorilor. Și ca atare o să dau cuvântul celor care au pus aceste întrebări. Uh, doamna Gebhardt, pentru două minute domnule președinte aici sunt. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că putem uh, depune această întrebare astăzi. Constatăm uh, din nou și din nou că cetățenii uh, cumpără produse pe internet sau vor să cumpere produse pe internet și nu pot pentru că nu au adresa IP cea bună, nu au cartea de credit care trebuie, au naționalitatea greșită, trăiesc în țara greșită și nu pot să cumpere lucruri pe internet dreptul în Uniunea Europeană, de fapt, este clar. Discriminarea pe bază de naționalitate nu este permisă. Și Tocmai de aceea este inacceptabil că în continuare pe această piață, mare piață internă pe care o avem și care, este, și care aduce mari profituri uh, întreprinderilor, deci este inacceptabil că această mare piață internă de fapt nu există pentru consumatori și ei se confruntă cu multe obstacole. Tocmai de aceea este important ca noi să acționăm împotriva acestui fenomen. În comunicarea Comisiei privind uh, strategia pentru o piață uh, digitală europeană, Comisia Europeană a spus, citesc, pentru, citez, pentru 2016 geo, se va, uh, ne vom ocupa de geoblocking și vom încerca și eventual vom schimba cadrul juridic pentru comerțul electronic. M-ar interesa la ce vă referiți, ce înseamnă modificare, de care modificare și care va fi obiectivul său. Uh, de asemenea, mă interesează cum intenționați uh, la Comisia Europeană să vă asigurați că articolul 22 al Directivei pentru Servicii și articolul 8.3 al uh, Directivei pentru Protecția Consumatorilor să fie puse în aplicare. Sunt texte care sunt în vigoare de foarte mult timp, dar până acum nu sunt accesibile cetățenilor. Aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Schwab, două minute domnule președinte domnule comisar dragi colegi întrebarea adresată astăzi comisiei ne, dă oportunitatea să spunem clar ceea ce am spus și în directiva privind uh, prestarea de servicii și în directiva pentru protecția consumatorilor dezavantajarea sau tratamentul inegal al consumatorilor pe baza naionalităii sau a locului în care se află sunt acceptabile numai dacă există uh, cauze juridice uh, obligatorii pentru asta. În Parlament luptăm să se creeze um, condițiile juridice pentru ca în viitor să nu mai fie acceptat acest lucru. Bineînțeles că pentru asta trebuie să se facă și o serie de armonizări, pentru că întreprinderile pe de-o parte și consumatorii pe de altă parte să se regăsească în fața unui cadru juridic uh, unitar. Mă, mă gândesc acum la cazul Disneyland din vară. În ciuda faptului că condițiile sunt uh, uniformizate în acest domeniu, există în continuare abuzuri pentru a impune modele de preț uh, diferite în Europa. Este inacceptabil și solicit uh, Comisiei să folosească toate instrumentele care îi stau la dispoziție pentru a acționa. Și spun asta și pentru că știm, bineînțeles, cât de greu este să creăm condiții egale și dezbatem uh, de multe ori de câtă uniformitate ne dorim. Există state care nu doresc armonizarea în anumite domenii, dar dacă și atunci când obținem condiții egale, până la urmă cetățeanul are impresia că întreprinderile uh, profită de piața internă, dar nu și consumatorii, atunci ne aflăm în fața unei mari rezistențe din partea cetățenilor. Vă rog să ne spuneți, domnule comisar, ce veți face. Domnule comisar, aveți cuvânt. Excuse me, Mr. Jakovčić oh. wants to intervene. Domnul Jakovčić dorește să ia cuvântul. Adam, za vreme sjednice, ali imamo problem sa hrvatskim... Mulțumesc, ce scuze că am întrerupt uh, uh, ședința, dar avem probleme cu interpretarea croată nu avem, uh, nu avem interpretare. Eu înțeleg totuși câteva limbi, dar nu pe toate. Deci vă rog să rezolvați problema cu uh, interpretarea croată. O să contactăm uh, tehnicianul. Colega dumneavoastră care a cerut acest lucru anterior, a semnalat acest lucru, <laughs> a plecat și probabil că de aia. Deci e ok totul? Domnule comisar, cu scuzele de rigoare, vă rog să reîncepeți. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, numele uh, uh, doamnei Cipiescova, sunt aici sunt Uh, aici uh, să discut cu dumneavoastră. Acest subiect uh, se referă la așteptările cetățenilor europeni de la piața unică. În ceea ce privește cumpărăturile transfrontaliere, există în continuare discriminare împotriva cetățenilor din motive de naționalitate sau de reședință. Inacceptabil. Primim plângeri de la consumatori în ceea ce privește practici discriminatorii prin diverse canale, în mod direct sau uh, prin intermediul uh, centrelor pentru consumatori europene sau uh, în ceea ce privește solicitări de informații de la organizațiile de consiliere europeană, dar și prin întrebări parlamentare. Ca, a, ca aleși direcți, sunteți interfața între instituțiile europene și cetățenii europeni. Și vă încurajez întru to- din tot sufletul să ne trimiteți plângerile de la alegători. Odată cu dezvoltarea internetului, comerțul electronic devine din ce în ce mai important. Dar uh, multe întrebări se referă la tranzacții uh, în, în afara internetului. Geoblocarea, blocarea geografică, este discriminarea cea mai frecventă când consumatorii nu pot uh, finaliza tranzacția sau sunt redirecționați către un alt uh, site internet care oferă același servicii la prețuri mai mari. Discriminarea se manifestă zilnic pentru milioane de europeni care călătoresc ca turiști și care își cumpără poate în Europa sau care cumpără o a doua locuință într-o altă țară sau care pur și simplu traversează frontiera. Acest lucru trebuie să, se, să înceteze. E nevoie de mai multă acțiune prin strategia privind piața internă pentru bunuri și servicii, iar, acest, iar acestea trebuie să fie adaptate până la sfârșitul lunii pe la sfârșitul lunii septembrie, noi am lansat și o consultare publică care ne va ajuta să elaborăm inițiative legislative anul viitor. Cu toții cunoaștem exemple de practici discriminatorii. Anul trecut am inițiat o acțiune cu principalele companii de închiriere de mașini când am observat uh, diferențe mari de preț cauzate de țara de reședință a clienților. Anul acesta am primit foarte multe plângeri în ceea ce privește un parc de distracții eh, care avea oferte speciale pentru francezi. Și eh, probleme s-au manifestat în ceea ce privește partajarea mașinilor uh, car sharing, folosirea mașinilor în comun pentru um, persoane care proveneau din uh, țări străine. Deci nu se oferă suficiente oportunități pentru consumatori și mediul de afaceri, iar uh, autoritățile naționale nu um, au uh, transpus obligațiile de nediscriminare în practica de zi cu zi și Încercăm să facem ceva în acest sens. Libertatea contractuală este un principiu important ce trebuie să fie respectat, dar în egală măsură trebuie să facem față segmentării voluntare a pieței de către companii care uh, nu țin cont de drepturile consumatorilor. Interesul uh, IMM-urilor trebuie să fie ocrotit. Dorim să încurajăm companiile și consumatorii să folosească piața unică și trebuie să le creăm condiții necesare pentru a face acest lucru. Comisia este gata să discute cu dumneavoastră privind provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește deschiderea uh, pieței unice pentru consumatori și pentru consumatori. Dăm uh, cuvântul acum uh, doamnei Sehnalova un minut vážené kolegyně a kolegové diskriminace Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Discriminarea consumatorilor pe baza locului de reședință sau naționalitate continuă să fie o realitate în Uniunea Europeană. Cadrul juridic trebuie clarificat și trebuie să fie specificate obie criterii obiective, trebuie să definim condițiile care Uh, în condiții excepționale pot să restrângă accesul la bunuri și servicii. Trebuie să fie îmbunătățit uh, rolul uh, și responsabilitatea autorităților de supraveghere. Totuși, Eliminarea geoblockingului este una dintre cele mai mari provocări în crearea pieței uh, digitale interne. Consumatorii se confruntă cu discriminarea și offline. Trebuie să ne asigurăm că nu există diferențe între uh, regulile privind uh, cumpărările online și offline. Cer Comisiei să țină cont de asta. Um, doamna Șaranzova Uh, Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar mă bucur că comisia acționează aici și grupul alde așteaptă un regulament referitor la geoblocare pentru a completa directivele existente. Consumatorii din întreaga Europa se confruntă cu două mari obstacole când încearcă să facă cumpărături um, transfrontaliere fie li se refuză livrarea, fie costurile sunt atât de ridicate încât ne gândim că vor numai să împiedice vânzările. Dacă bunurile nu pot uh, trece de frontiere, consumatorii nu le vor mai cumpăra. Consumatorii vor fi blocați uh, pe vecie, pe piața lor națională uh, și vor trebui să plătească prețuri ridicate din cauza de lipsă de concurență. Domnule comisar, când, prețuri, când în plus mai avem și prețuri diferite în funcție de locul din care vine consumatorul, este clar că avem de-a face cu discriminare din partea companiilor. Poate nu pe bază de naționalitate, atunci pe bază de reședință. Nu pentru că sunt uh, de naționalitate cehă, ci pentru că trăiesc în Praga. Unele companii au spus că nu este discriminare, ci că nu pot uh, face față problemelor de limbă și um, restituirilor de produse. Poate că au dreptate și trebuie să facem mai mult pentru a rezolva aceste probleme, dar pe ce motive poate justifica o companie enormă um, refuzul serviciilor. Domnule comisar, de cele mai multe ori sunt împotriva reglementării întreprinderilor. Cred că Întreprinderile vor să ofere produse și servicii bune pentru clienți, astfel încât să aibă și mai mulți clienți. Însă, aici avem de-a face cu un caz clar în care trebuie să acționăm pentru a pune capăt discriminării bazate pe preț și acestei segmentări a pieții. Este o discriminare clară și nu ar trebui să fie acceptabilă pe piața unică digitală. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Oflin, un minut Uh, Mulțumesc. E foarte bine că Comisia vorbește despre blocarea uh, geografică, dar uh, și Comisia face același lucru prin suprareglementare care a îngreunat situația pentru IMM-uri în ceea ce privește vânzările în străinătate, iar deci în ceea ce privește taxa pentru vânzările prin comerț electronic uh, în fiecare stat membru. Iar uh, consecințele au fost uh, limitarea alegerii pentru consumatori, iar prea adesea Comisia și Uniunea Europeană sunt mai degrabă problema decât soluția. Sunt sigur, sunt sigur că, că intențiile sunt bune, dar trebuie să deschidem ochii să vedem care sunt rezultatele, că acestea sunt negative și, și noi devenim continentul cel mai puțin dinamic economic. Mulțumim. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Avem patru colegi, vor primi toți cuvântul. Începem cu domnul Caputo. Doamna Grapini mulțumesc

Un minut. domnule președinte. Vorbim despre drepturile consumatorilor și modul în care statele membre ar trebui să se asigure că nu există discriminare. În primul rând, statele membre ar trebui să se asigure că legislația actuală este aplicată cum trebuie. Adesea, unii consumatori din uh, state membre mai mici se confruntă cu foarte multe greutăți în ceea ce privește livrarea produsului uh, pe care uh, l-au comandat sau și-l doresc, iar în alte țări, iar în alte cazuri, comer, aceste produse nu sunt, um, nu sunt disponibile pe internet. Uniunea Europeană ar trebui să pună capăt acestor practici, fiindcă acestea reprezintă o încălcare a drepturilor consumatorilor. Mai mult, în uh, cazuri în care consumatorii nu au primit informațiile necesare în prealabil, nu trebuie să plătească costurile de transport. Iar uh, drepturile consumatorilor sunt importante aici. Domnul Iacu, un minut. Gospodine predsjedavajući, geoblokiranje je jedna od... Uh, Mulțumesc geoblocarea este una dintre tipurile de discriminare cele mai des întâlnite în ziua de astăzi. Este una dintre cele mai mari bariere pentru crea, în calea creării uh, pieței unice digitale. Uniunea Europeană se bazează pe, pia, pe conceptul pieței unice și în ziua de astăzi nu ne putem dezvolta mai uh, departe din cauza uh, inclusiv a tehnologiei. Știu din uh, experiența mea și din experiența colegilor că avem de-a face cu probleme, deci nu pot decât să fac apel la comisie să acționeze cât se poate de repede pentru a pune capăt acestei probleme. Grazie, președinte. La creazione di rete di telecomunicazione... Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul telecomunicații trebuie să depășească acest obstacol dacă vrem să menținem uh, obiectivele pieței unice în european. Trebuie să apărăm drepturile consumatorilor care au nevoie de un alt nivel de protecție și trebuie să poată să cumpere uh, bunuri fără uh, geoblocare. Este imperativ să susținem, susținem posibilitatea oamenilor de a cumpăra online și trebuie să facă aceasta în condiții egale. Nu trebuie să neglijăm semnalul transmis uh, de, de uh, hotărârea Curții de Justiție din octombrie, unde se spune clar că fluxul de date uh, trebuie să fie uh, protejate, nu în dezavantajul uh, consumatorilor, cumpărătorilor. Geoblocarea presupune același lucru. Trebuie să avem un echilibru uh, între eforturile de a susține piața digitală și să protejăm consumatorii. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru întrebările și comentariile pe acest subiect atât de important al mm, protecției consumatorilor. Este un subiect la care putem fi de acord cu toții că situația actuală nu este acceptabilă. Ne uităm la potențialul pe care îl promitem uh, cetățenilor și consumatorilor. În situația actuală ar trebui să avem acces la uh, achizițiile transfrontaliere, însă nu există nicio garanție că acest acces există, pentru că uneori oferta nu este um, disponibilă într-o altă țară sau poate nici nu putem să fim siguri că suntem uh, tratați în mod echitabil. Piața internă este um, ține și de a oferi tuturor acces la produse pe teritoriul european la uh, acces la produse sau servicii, chiar dacă din altă țară europeană. Libertățile întotdeauna trebuie să fie echilibrate unele cu celelalte. Nu există una mai importantă decât cealaltă. Deci trebuie să facem un echilibru între libertatea contractuală și dreptul consumatorului de a nu fi discriminat din cauza țării de reședință. Însă trebuie să recunoaștem de asemenea că nu există o obligație de a vinde sau de a unifica prețurile pe piața unică. Acest uh, echilibru și găsirea lui va depinde și de rezultatul consultărilor cu părțile interesate și statele membre. Articolul 20 din directiva privind serviciile stabilește principiile de bază pe care statele membre trebuie să le aplice. Dacă un stat membru încalcă acest principiu, Comisia poate să inițieze acțiuni împotriva acestui stat membru. Se pare că multe state membre încă nu au luat suficiente măsuri pentru a pune în aplicare acest principiu al nediscriminării. Achizițiile online au agravat problemele actuale și este nevoie de o soluție pentru uh, toată lumea. Va veni o propunere legislativă din partea Comisiei ca urmare a strategiei privind piața unică digitală și, privind, și uh, ca urmare a strategiei privind piața internă digitală. Dezbaterea este închisă cu aceasta și trecem la următorul punct al ordinei de zi, respectiv